a little bit, but it was really clear before Înainte a fost mult mai bine. Acum este ca și când s-ar vorbi de foarte departe. Da, e totuși foarte important pentru dumneavoastră să puteți recepționa cât mai bine întrebările, spune președintele. Acum mai verificăm o dată dacă lucrurile s-au îmbunătățit. Dar ceva mai bine da, aud, spune doamna Bulci. Deci, vă rog uh, să aveți răbdare cu mine. Mă voi strădui să uh, pot uh, înțelege. Da, spune președintele, dar nu toată lumea vorbește engleza și cred că este bine totuși să puteți beneficia de interpretare. Bun, se pare că și uh, echipa tehnică și interpreții din cabina engleză fac tot ce le stă în putere. Iată câteodată timpul ne servește. Acum mai dau cuvântul lui Leprecht-Koch, este vicepreședinte al Comisiei TRAN și iată că uh, el state în spatele dumneavoastră. Da, doamnă Bolț, stau da, în spatele dumneavoastră. Doamnă Bolț, în fiecare an pe străzile din Europa se petrec circa 250.000 de accidente. Programul UE pentru 2011-2020 uh, pentru um, transportul uh, rutier conține foarte multe propuneri pentru reducerea numărului uh, de decese și accidente din astfel de evenimente. V-aș întreba ce măsuri aveți în vedere pentru ca acest obiectiv să poată deveni realitate. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Orice deces de pe, care se are loc pe străzile noastre sau pe altă cale de transport este o poveste tristă care trebuie luată foarte în serios. Îmi place foarte mult uh, obiectivul foarte ambițios pe care și l-a stabilit uh, Europa, acela de zero pe străzile europene. Știu că probabil este imposibil să uh, obținem acest obiectiv, dar trebuie să facem tot posibilul pentru a ajunge cât mai aproape de această cifră. Cred că există, se fac multe măsurători diferite, dar Multe din statele membre, de fapt, își aduc contribuția pentru a putea realiza cât mai multe. Pe de o parte, sigur, există progrese la nivelul tehnic, dar și în ceea ce privește educația persoanelor uh, implicate în trafic. Eu cred că educația joacă un rol vital, dar nu doar în rândul tinerilor, ci la nivelul tuturor generațiilor. Celălalt aspect se referă la tehnologie, mai bun schimb de informații între țările vecine, atunci când este vorba de încălcarea legislației în materie. Sunt foarte multe lucruri uh, care ar putea fi făcute la nivelul statelor membre care ar uh, da un mai bun semnal de asemenea și îmbunătățirea semnalizării rutiere. Însă trebuie să spun că am atins rezultate incredibile în ultimii ani Acum cifrele uh, se mențin la același nivel, asta probabil din cauza situației economice și nu vreau să speculez mai mult în această privință. În orice caz, va trebui să analizăm și să vedem ce instrumente au funcționat în ultimii ani, să le îmbunătățim și să colaborăm foarte strâns cu persoanele care uh, lucrează în domeniul gestionării traficului. Mulțumesc foarte mult! Are acum uh, cuvântul Izabela de Monte din partea socialiștilor. Da, și eu trebuie să vă mulțumesc. Vreau să pun și eu câteva întrebări referitoare la siguranță, pentru că, după părerea mea, în programul uh, în scrisoarea de propunere din partea domnului Juncker, acest subiect al siguranței nu este foarte clar menționat. De aceea aș vrea să vă întreb așa, în general, dincolo de siguranța rutieră, cum vă propuneți dumneavoastră să vă ocupați de această problemă a siguranței, mai ales în ceea ce privește centrele urbane și zonele construite? Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Cred că siguranța în Europa reprezintă ținta principală și în același timp este și un subiect cât se poate de important luat cât se poate de în serios. Și pentru a spori acest nivel de siguranță, chiar am creat trei agenții. Eu cred că sectorul rutier este singurul care nu beneficiază de agenție. Chiar ne-am ocupat uh, de acest lucru, ne-am ocupat de uh, existența tuturor instrumentelor juridice și care să fie bune, bine puse în practică și am vorbit și despre certificări. Eu cred că există șanse foarte mari chiar să sporim importanța agențiilor cu această ocazie pentru că ele există deja, uh, le avem la dispoziție ca instrumente și am putea spori posibilitățile pe care le au acestea de a ne asigura că aceste măsuri sunt luate cu maximă seriozitate și uh, pot să vă spun că din anumite puncte de vedere la nivel de țări există acte legislative de care însă nu se ține cont așa cum ar fi cazul. De aceea, dacă nu se va ține cont de ele, atunci Europa, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că acele uh, cele care măcar sunt convenite să fie bine puse în practică, fie prin intermediul unei agenții sau, în cel mai rău caz, poate că va trebui să dăm în judecată, să ducem fața Curții de Justiție anumite țări pentru a ne asigura că aceste elemente care țin de siguranță să fie bune în practică. Ar mai fi un lucru și anume că în ceea ce privește siguranța, conceptul ca atare, trebuie să ajungem la o gestionare adecvată a condițiilor de trafic și o bună controlare a infrastructurii, am constatat că există o serie de situații, mai ales eh, cele pe care încercăm să le punem în practică la nivel de cale ferată. Și asta face parte din agenda deja convenită, în sensul să se instaleze peste tot sistemele de gestionare a traficului pe calea ferată, ceea ce va spori gradul de siguranță în întregul sector feroviar. De aceea, segmentele ca atare prezintă probleme mari, însă ceea ce ne interesează este să avem uh, o serie de sisteme la dispoziție și astfel încât să putem să ne folosim de o astfel de agenție, de un astfel de instrument pentru a transpune în practică realizația la nivel local și în același timp mai avem nevoie pe cât posibil pentru a sensibiliza oamenii și pentru a arăta foarte clar uh, că totul ține de siguranță și că trebuie să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc și acum Marian Jean Marinescu are cuvântul. Domnule președinte, aici sunt doamna comisar desemnat. În cazul în care totul merge bine, prima întâlnire uh, cu miniștrii de transport a dumneavoastră în noua calitate, cu miniștrii de transport din, mm. uh, din statele membre, va fi la Roma la începutul lunii noiembrie, iar subiectul acestei întâlniri va fi cerul unic uh, european. Sunt state membre care au rezerve uh, privind acest proiect și care doresc să păstreze monopolul controlului de trafic. Care este poziția dumneavoastră privind implementarea acestui important proiect european? Și aș mai vrea, dacă aveți timp, să mi spuneți care va fi poziția dumneavoastră în cazul în care un stat membru prin uh, master planul de transport va propune modificarea coridoarelor europene sau a uh, proiectelor din cadrul cornet. <coughs> Mulțumesc. Sorry. Uh, I believe that Cred că cerul unic european este un proiect major. Este important din punct de vedere al uh, businessului, dar uh, și în ce privește um, realizarea agendei, pentru că traficul optimizează traseele și dacă îmi dați voie să răspund uh, întâi la ultima întrebare, Uh, da, trebuie să simplificăm uh, rutele. Uh, știu că există provocări în anumite state din acest punct de vedere, pentru că aceste coridoare um, ar uh, duce prin zone protejate, dar eu cred că în același timp coridoarele trebuie să fie cât mai eficiente și managementul traficului ar fi uh, mai uh, ușor realizabil și nu s-ar consuma atâta combustibil. Iar în ce privește celelalte reglementări care sunt în funcțiune, în ce privește cerul unic european, uh, Ehm, eu cred că eh, managementul sloturilor eh, este foarte important eh, pentru că și din aici am putea optimiza modul în care sunt administrate traseele și în felul acesta s-ar reduce până la urmă emisiile de dioxid de carbon. Da, ă, sigur că ă, ar trebui să existe mai multe opțiuni, să se caute mai multe soluții bune în acest domeniu, dar cred că proiectul este bun, trebuie să susținem, trebuie cât mai multe părți direct interesate să se implice la nivelul statelor membre ă, pentru a unifica managementul traficului într-o singură platformă. Președintele îi dau cuvântul doamnei Ana Claudia Țapardel. Domnul președinte, aici, doamnă comisar, aici. Stimată doamnă comisar, în cadrul scrisorii de intenție este prevăzut faptul că sunteți responsabilă de dezvoltarea orașelor inteligente. Așadar, întrebările mele se leagă de planurile dumneavoastră în acest domeniu urbanizarea în creștere și insuficiența serviciilor publice de transport au avut ca rezultat îngreunarea traficului poluarea atmosferică și fonică ceea ce reprezintă în mod evident o amenințare majoră la adresa sănătății și a siguranței orașelor uniunii europene de aceea cred că toată lumea consideră că promovarea unei mobilități urbane sustenabile este mai importantă decât oricând așadar întrebarea mea este următoarea intenționați să revizuiți în următoarele șase luni carta albă a transporturilor și mai ales să dezvoltați o nouă politică europeană a mobilității urbane sustenabile? și legat de această întrebare mecanismul pentru interconectarea europei a oferit pentru prima dată posibilitatea de a finanța nodurile urbane în mod evident întrebarea mea se referă la planurile pe care le aveți dumneavoastră în vederea implementării acestei noi posibilități de finanțare. vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Thank you very much for the question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Orașele inteligente uh, vor fi o provocare importantă dacă voi face parte din echipă în viitor. Motivul este acela că mai mulți comisari și mai multe provocări vor trebui să fie reunite sub aceeași umbrelă. Mult mai mulți oameni se mută în orașe care devin din ce în ce mai congestionate și de aceea este nevoie de o mai bună planificare și de aceea e nevoie și de reducerea poluării, așa cum ați spus. Pe de altă parte, planificarea urbană ține de competențele statelor membre. Uniunea Europeană se implică mai puțin Mm, și doar atunci când statele membre ne invită să venim cu susținere. Așa cum am spus în introducerea mea, mi-aș dori să văd proiecte în acest domeniu, pentru că în momentul de față învățăm cum anume să evaluăm proiectele care au fost făcute și acest lucru ne arată cum anume am putea să luăm măsuri mai bune în ceea ce privește poluarea fonică. Orașele inteligente vor reuni doar uh, oamenii din domeniul transporturilor și ICT ci mi-aș dori să văd la aceeași masă și uh, persoane din domeniul social, pentru că congestionarea nu ține doar de trafic, ci și de obișnuință, de planificare urbană, de modul de unde anume se află birourile, de faptul că de fluxurile de circulație. Azi dimineață, mergând spre aeroport, am văzut că există trei uh, erau trei căi rutiere libere și noi în direcția opusă cu toții ne înghesuiam pe o singură bandă. Deci ceva n-a funcționat la planificare aici. Uh, trebuie să vă întrerup uh, acum va trebui să respectați și dumneavoastră timpul de vorbire. Are cuvântul acum uh, doamna Clun din partea PPE. Oh, microphone, sorry, excuse me. <laughs> And in your opening state... În declarația noastră de început vorbeați despre conectivitatea optimă în Europa și despre ambiția dumneavoastră de a vă ocupa de această chestiune și aceea aș vrea să vă întreb uh, ce părere aveți despre aeroporturile Uh, locale și regionale, pentru că ele asigură o legătură cu lumea exterioară. În același timp atrag investiții, turiști și de asemenea sunt o sursă de venit important pentru comunități. De asemenea, e important să le protejăm, să investim în infrastructură și v-aș întreba dacă vă gândiți la o prevedere pentru uh, ajutoare de stat care să fie ajutoare mai simplu și cum credeți că pot fi protejate aceste aeropoarte regionale vă rog să uh, vă referiți și la zonele îndepărtate, zonele ultraperiferice și importanța acestora. Mă mulțumesc pentru întrebare. Bun, ca să înțelegeți de ce țin foarte tare la acest subiect. Păi, uh, înțeles că sunt de acord cu dumneavoastră că aceste porturi, aeroporturi, sunt câte poate de importante pentru dezvoltarea regiunilor Eh, mai ales a celor eh, îndepărtate, periferice și uh, sprijin această inițiativă. Îmi place foarte tare să circul cu avionul. N-aș fi avut parte de această experiență culturală extraordinară dacă nu aș fi mers în uh, uh, insula Bara, într-un arhipelag foarte îndepărtat. E o insulă extraordinară pentru că acolo există un aeroport care funcționează numai când marea, când este reflux, pentru că dacă este flux nu merge aeroportul, că se scufundă pista. În orice caz, în, asta se întâmplă în Scoția și uh, sigur că sunt de acord să sprijinim această inițiativă, aceste aeroporturi și în același timp trebuie să ținem cont de faptul că instrumentul financiar trebuie conceput de așa manieră încât să se uh, susțină singur, pentru că dacă nu o putem ține una într-una cu subvențiile și până la urmă o să aibă probleme întreaga Uniune Europeană. În egală măsură mi-e foarte greu să mă refer la ajutoarea de stat pentru că acest lucru nu ține de, de portofoliul meu, de conținutul portofoliului meu, însă în orice caz sunt dispus să discut cu cei care uh, se ocupă de acest subiect să văd ce părerea ei. Însă ceea ce voi încerca eu să fac va fi să încerc să identific noi modele de afaceri care au o mai mare legătură cu modelul uh, întreprinderilor de turism și poate societăților comerciale din turism și poate că așa vom reuși să menținem în viață aeroporturile regionale. Există un exemplu în Slovenia, Portoroș. Acolo acest aeroport e atât de important pentru că acolo ajung turiștii din întreaga Europa care vin uh, în stațiunile noastre și uh, m-aș bucura foarte tare dacă s-ar identifica soluții mai bune și uh, dacă aș putea, mi-ar plăcea foarte tare, sigur, să, vă, să contribui la punerea la punct unui nou model de afaceri în domeniu. Urmează Peter Van Dam de la ECR. Dag mevrouw, goedenavond. Mulțumesc și bună seara. Doamnă Bulci, am două întrebări. Prima, nu? Mă puteți recepționa? Este, se aude mai bine acum? Bun, vă rog. Vă rog Vă rog să reluați. Bună seara, doamna Bolți. Am două întrebări. În ce privește uh, traficul pe râurile interioare, de pildă, ați vorbit despre o legătură între uh, statele uh, din vestul Europei și din estul Europei. Uh, Există în sudul Germaniei, la Straubing, o problemă de uh, circulație. Cum poate fi ea înlocuită astfel încât navele să poată să circule fără probleme pe apele interioare? Iar în ce privește sistemul inovator EcoCombi, uh, mă interesează. Unii vorbesc despre uh, gigaliner. Dar um, dacă uh, vom vorbi despre ecocombi și nu despre gigaliner, cum veți uh, stimula uh, aceste ecocombi în Europa? Sper că am înțeles că este vorba despre camioanele lungi iar încep, dar întâi despre Dunăre. Dunărea, într-adevăr, face parte din proiectele TNT și uh, cred că se poate ajunge la un acord uh, în ce privește uh, folosirea Dunării pentru rețelele de transport naval în interiorul Europei. Sigur că este vorba despre provocări de, din punct de vedere ecologic, uh, trebuie să respectăm biodiversitatea, deci aceste provocări ecologice. Dar pe de altă parte, nu uh, toate statele uh, beneficiare sunt state membre ale Uniunii Europene. Există două, trei state care nu fac parte din Uniunea Europeană și care de asemenea fac parte din proiectul comun privind utilizarea Dunării. Deci va fi nevoie și de acorduri bilaterale în ce privește finanțarea. Pentru că uh, uh, noi avem în vedere, cum spuneam în proiectele TNT, um, circulația pe Dunăre, dar trebuie să vedem terțele țări cum vor putea să participe. Iar în ce privește cea de-a doua întrebare, Sigur că este o provocare importantă pentru Uniunea Europeană. Cred că pentru uh, anumite uh, state membre a fost modul normal de a acționa. Nu am avut suficient timp pentru a formula un punct de vedere aici, dar va trebui să vedem dacă vom putea să discutăm statele care au uh, încheiat sau își doresc acorduri bilaterale uh, vor uh, putea să acționeze, dar nu știu dacă va exista și o direcție europeană pe care vom putea să o impunem. Următoarea intervenție, Lucy Anderson din partea grupului SCD. Could you say a bit more? Ne-ați putea spune, vă rog, mai multe lucruri cu privire la ce anume intenționați să faceți pentru ca toți pasagerii, inclusiv cei cu mobilitate redusă, să aibă acces la rețelele de transport. Spuneți la început că vă concentrați asupra oamenilor. Asta ce înseamnă acest lucru? Pasagerii vor beneficia de informațiile uh, necesare cu privire la rute? Și știm de asemenea că este nevoie de uh, interconectări uh, de înaltă calitate între diversele mijloace de transport. Uh, ce se întâmplă cu sutele și sutele de mii de uh, gări uh, care nu sunt cuprinse în uh, conectarea, facilitatea pentru conectarea europeană și ce veți uh, face pentru ca și celelalte gări să fie incluse și ca în acele proiecte care sunt cu finanțare europeană să se țină cont și de persoanele cu dizabilități. Domnul Van der Kamp spunea pe bună dreptate că trebuie făcut ceva pentru cei cu dizabilități. Ne-ați putea spune mai multe în această privință? Dacă se dorește, un stat se dorește a fi cu orientare socială, um, este o chestiune importantă cea pe care o menționați. Există directive în vigoare, dar sunt sigură că putem face mai multe și am văzut asta și acasă. Acum 10-15 uh, ani nimeni nu se gândea să construiască rampe speciale uh, în uh, stațiile de autobuz sau în uh, gări și chiar accesul în uh, autobuz să fie conceput așa. Asta se întâmplă, aceste lucruri. Deci, practic, Europa a devenit conștientă de importanța pe care o acordăm uh, persoanelor cu dizabilități pentru a le oferi șanse egale. Putem face acest lucru peste noapte? Nu. Însă o putem face în mod uh, treptat, verificând dacă ceea ce s-a stabilit a fost și pus în aplicare. Aici se impun câteva inspecții pentru a vedea dacă legislația în vigoare se și respectă. Și ați menționat un lucru important și anume dreptul pasagerilor la informații. Eu cred că cu noul sistem de gestiune propus, Sigur, sistemul de transport este destul de fragmentat. E greu să oferim pasagerilor uh, un, uh, o informație integrată. Cu noile sisteme propuse, Vom putea oferi însă informații mai bune, nu doar cu privire la bilete, dar și cu privire la uh, rutele opționale. Acest lucru sigur că include și uh, informații cu privire la persoanele cu dizabilități. Urmează doamna Barandica din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, desemnat cel al patrulea pachet uh, feroviar reprezintă, de fapt, o continuare logică a eșecului pe care l-a înregistrat al treilea pachet și de aceea vă întreb dacă ați reușit să depășiți reticența statelor membre și împotrivirea lor la acest, în fața acestui sistem. Pentru că știm că există o serie de uh, societăți care pretind certitudine juridică dacă uh, s-ar agrava în continuare situația actuală, acest lucru ar însemna că nu mai putem transpune în practică directiva privind interoperabilitate. Și în al treilea rând, ați făcut vreun studiu care să măsoare impactul pe care l-ar putea produce acest al patrulea pachet asupra investițiilor și creierii de locuri de muncă? Se poate uh, cuantifica în vreun fel ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar realiza acest pachet? De asemenea, cum veți stimula, cum veți impulsiona dumneavoastră uh, acest domeniu și, de asemenea, cum faceți uh, deosebirea între cei care vizionează rețelele și cei care activează acest serviciu. Mulțumesc pentru această întrebare foarte importantă. Mi-aș fi dorit vreo 5 minute ca să pot să vă răspund la ceea ce pot să zic. Este că o să fac și eu ce pot și anume ca să tratăm acest pachet împreună. Mie mi se pare foarte important să reușim să reunim uh, pachetul uh, politic, spuneți, eu aș spune că e mai degrabă economic. În primul rând, uh, vă voi spune un lucru care va fi pe plac, vă vorbi despre refit. Uh, care a trecut prin foarte multe um, acte, adică retehnologizarea practic și acesta este foarte important. Retehnologizarea este un lucru foarte important, cu atât mai mult cu cât, să zicem, nu au fost îndeplinite obligațiile asumate. De asemenea, Uh, nu o să mă refer la dimensiunea tehnică pentru că nu cred că e nimic de contestat aici, însă de ce mi se pare dimensiunea de afaceri importantă? Trebuie să fie separate patrimonial companii la nivel local și e nevoie de un nivel de management operațional independent. Dacă statele membre nu pot interveni de îndată, noi trebuie să insistăm ca măcar uh, să avem niște, un sistem uh, informatic contabil foarte liber. Trebuie să vedem cum se alocă sumele, să stabilim cât costă aceste servicii, pentru că dacă nu, nu putem gestiona situația. Eu am condus multă vreme un IMM, o IMM, de fapt o întreprindere, uh, a, a, am condus mai multe reuniuni de Consiliu Director în acest domeniu. Practic, dacă nu știi care sunt costurile de bază, dacă nu știi cât costă serviciile pe care încerci să le prestezi, e foarte greu uh, să faci management de vreun fel, să gestionezi ceva. De aceea eu cred că acest pachet este cât se poate de important și o să fac tot ce pot eu în orice caz, ce constat este că Parlamentul a votat cu convingere în această primă audiere, de aceea propun să facem eforturi ca să adoptăm această prevedere și uh, haideți să nu împărțim lucrurile, încercăm să uh, realizăm cât mai multă liberalizare pe această piață cu putință. Urmează acum Luz de Grande Spascual de la PP. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă candidată. Aș avea două întrebări de mare actualitate. Prima este legată de problemele care se nasc în urma platformelor pentru transporturile de pasageri, taxiurile din Uh, orașe, există anumite dispoziții, acordarea de aprobări, de licențe, uh, este nevoie de uh, garanții de securitate și dacă o asemenea întreprindere de taxiuri nu corespunde, face practic concurență neloială celorlalte companii. Ce măsuri doriți dumneavoastră să luați? Poate acțiuni concertate adoptate pe plan european pentru a sprijini statele membre să evite dumpingul social și concurența neloiale? Și cea de-a doua întrebare, Ebola, care duce la crearea de probleme în foarte multe state a existat o reuniune la nivel înalt uh, în legătură cu Ebola și s-a decis îmbunătățirea securității zborurilor, uh, independent de uh, deciziile statelor membre. Ce poate face Uniunea Europeană pentru ca să existe un sistem coordonat de control pe aeroporturi în ideea de a combate răspândirea acestei boli? Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. În ce privește companiile de taxiuri, eu uh, susțin ceea ce dumneavoastră ați sugerat deja în întrebarea dumneavoastră. Ne dorim ca uh, organizarea acestui sistem de transport să fie cât mai clar și uh, noi uh, la acasă introducem cerințele pe care trebuie să le respecte șoferii de taxi, să plătească uh, niște taxe lunare pentru licențe. Deci, întâi taximetriștii s-au plâns, dar după aceea au spus că începe să le convină. Singura problemă uh, a uh, fost că um, au plătit inițial 200 uh, de euro pentru licență, acum 50 de euro. Dar sunt probleme locale din acest punct de vedere. Oricum, noi trebuie să susținem um, aceste companii care să funcționeze pe elemente care să fie comune în Europa, în baza unor standarde. Oricum trebuie să susținem toate măsurile uh, care să combată concurența neloială. În ce privește Ebola, trebuie să fim uh, mult mai proactiv și uh, să avem o decizie europeană. Următoarea intervenție, Ines Ayala Sender de la SCD. Candidata designată, comisia designată, eh, bueno, în primul rând. Da, uh, stimată doamna comisar desemnat, în primul rând aș dori să vă felicit pentru că sunteți uh, bună sportivă și vă aflați uh, practic într-o cursă de maraton. Felicitări pentru pregătire. Eu vreau să vă adresez câteva întrebări uh, cu privire la infrastructură. Am fost raportoare pe Facilitatea pentru Conectarea Europei și au fost prevăzute fonduri importante pentru toate mijloacele de transport sustenabile. Până la urmă, provocarea este de a finanța bine aceste fonduri. Dumneavoastră spuneți că trebuie folosite cât mai eficient aceste mijloace. Dar există două obstacole. Este vorba, pe de o parte, de cofinanțare, pentru că majoritatea statelor membre au o problemă de uh, datorie publică și nu pot cofinanța toate proiectele și de aceea se impune o anumită flexibilitate. Și v-aș întreba dacă împreună cu Catainen și Moscovici uh, ne-ați uh, putea ajuta pentru ca investițiile în infrastructură să nu cântărească, să devină o greutate și mai importantă în ceea ce privește bugetele naționale. În ceea ce privește interconectorii, de pildă, noi spaniolii vrem să trecem Pirinei și uh, francezii nu vor acest uh, lucru. Și chiar dacă este un regulament excelent aici la Bruxelles, uh, nu se întâmplă nimic. Apoi, vorbiți de o carte albă, însă aceste cărți albe de regulă sunt foarte uh, lungi, complexe, e nevoie de mult timp pentru a le reactualiza și revizui și noi avem nevoie de acțiune. Uh, nu mai există marinari, uh, șoferii de autobuze îmbătrânesc, uh, trebuie negociat un nou pachet cu sindicatele. Sunteți dispusă să vă implicați? Mulțumesc. Foarte rapid acum. Mai întâi în ceea ce privește infrastructura. Da, vom avea nevoie de mm, mijloace financiare inovatoare și nu vom putea eh, finanța totul singuri. Cum vom face e greu pentru mine de prevăzut acum. Eu cred că dacă comisia va fi confirmată, aceasta ar urma să fie una dintre discuțiile cele mai serioase pe care le vom purta. În orice caz, va trebui să ne gândim uh, deja serios să cooptăm poate și investitori privați, iar citeam în Financial Times că există uh, prime încercări de a coopta fondurile de pensii, alte fonduri de asigurări, deci există multe alte oportunități, este o provocare importantă pe care trebuie să o abordăm. Mulțumesc. Urmează domnul Bach din partea PPE. Eh, Mulțumesc, doamna comisar de semnat. Nu toate punctele la care v-ați referit m-au impresionat, dar eh, faptul că doriți să puneți oamenii în centrul activității dumneavoastră îmi place și, de asemenea, disponibilitatea dumneavoastră eh, de dialog. Întrebarea mea se referă la drepturile pasagerilor. Dacă uh, va exista o reformare a drepturilor pasagerilor, uh, omul se va afla în centrul preocupărilor, pentru că până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Și uh, Există și o serie întreagă de uh, legi care nu au fost finalizate. Ca atare, ă, ă, există o ă, neclaritate juridică existentă și Curtea Europeană de Justiție trebuie să facă treaba noastră de fapt, ceea ce este regretabil. Ce doriți să întreprindeți dumneavoastră pentru a depăși acest blocaj? și competența de legiferare să revină din nou Comisiei Parlamentului și Consiliului, pentru că aceste instituții trebuie de fapt să legifereze. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. În ce privește drepturile pasagerilor, cred că o mare realizare a Europei este că am uh, pregătit un pachet atât de solid privind drepturile pasagerilor. Oricum, însă, ceea ce constatăm acum este că există companii uh, aeriene care preferă să anuleze uh, zborurile pentru a nu trebui să respecte anumite recomandări și reguli referitoare uh, la zboruri dacă le-ar efectua. Nu știu dacă va trebui să reformăm acest pachet, dar Uh, vreau să vă asigur că drepturile pasagerilor uh, sunt uh, urmărite de mine cu mare atenție pentru că și eu sunt pasager și știu că am reușit deja să facem progrese față de trecut și va trebui să continuăm în acest sens cu toți actorii direct interesați. Nu doar în Europa, noi putem să extindem angajamentele noastre vis-a-vis -vis de pasageri și pe plan internațional internațional, să exercităm o mai mare influență în acest sens. Eu încerc să răspund și la cea de-a doua întrebare. În ce privește legislația? Eu cred că aici este o chestiune politică. Va trebui ca uh, Uh, anumite proiecte să aștepte până când, din punct de vedere politic, lucrurile se rezolvă. Mulțumesc, domnul Curțiu Malteze. Genova. Domnule comisar, de puțin timp am fost la Genova care se confruntă cu problema prăbușirilor uh, de alunecărilor de teren și este foarte complicat să le explice cetățenilor faptul că Europa dă miliarde pe construcții inutile și nu reușește să găsească câteva milioane pentru a evita nenorociri ca cele care au loc acolo. Într-un oraș care astăzi depune de un sistem de gestionare a apelor mai puțin eficient decât era în secolul XV și din cauza reducerilor bugetare. Și de aceea vă întreb dacă nu aveți cumva în vedere să eliminați anumite solicitări pentru lucrări inutile care nu fac altceva decât să agraveze stabilitatea hidrografică și geologică în anumite regiuni din Europa, care și așa a fost compromisă într-o mare măsură, așa cum arată inundații și alunecări de teren din Italia, din Marea Britanie, în Germania și în Republica Cehă. Și în mod deosebit aș fi vrut să știu dacă nu aveți cumva de gând să supuneți dezbaterii înainte de a lansa licitațiile oricare dintre aceste lucrări de infrastructură, de pildă coridorul Torino-Lyon, care este uh, și cel mai costisitor dintre proiectele de investiții. S-a ajuns la vreo 150 de milioane pe kilometru Uh, și nu cumva am putea supune acest studiu um, unor alte analize, mulțumesc, un, acest, acest proiect unor alte analize, mulțumesc. Extreme. Da, din păcate inundațiile sunt o problemă foarte mare și pot să vă spun că și țara mea a fost afectată de aceste inundații foarte tare, însă Ceea ce constatăm aici nu e doar o problemă a țării unde se produc aceste inundații, ci și o mare dificultate a întregului sistem de gestionare a apelor, pentru că undeva apa trebuie să-și croiască loc pe undeva pentru că s-a adunat la un moment dat și trebuie să o ia pe undeva. Cred că acesta este o problemă foarte mare. Cred că în cadrul TNT și mai ales în mecanismul de interconectare a Europei, în CEF, avem deja o serie de priorități deja uh, menționate pentru a se evita pe viitor inundațiile și cred că putem face mai mult în acest sens, așa încât eu aștept uh, altfel de discuții în acest sens. Momentan nu pot să iau niciun fel de angajament, nu pot decât să susțin ceea ce a fost deja convenit și votat de către Parlament. În orice caz vorbim de viață și nu putem pur și simplu să ne blocăm pe un proiect adoptat în urmă cu ani de zile, când viața societatea este pusă în pericol. Trebuie să uh, facem față acestor dificultăți, acestor pericole și de aceea salut orice fel de alte discuții pe acest domeniu. Dar sper că ceea ce s-a convenit până în acest moment va continua și sper că acest lucru ne va permite să soluționăm problema și pe viitor. Bun, asta este din partea mea singura întrebare pe care am dorit să vă adresez. Urmează Davos Kölec de, din partea... Pana gospođo Bulls, politika javnog zdravlja i politika Mulțumesc. Doamna Bulț, sănătatea publică și uh, traficul sunt de fapt interconectate, chiar dacă la prima vedere ele nu se leagă direct. Însă traficul uh, disturbă foarte multe specii uh, de animale, pentru că multe din acestea își părăsesc habitatele care sunt expuse la poluare și la gălăgie s-a constatat că uh, nu există o suficientă conștientizare în ceea ce privește influența mijloacelor de transport asupra schimbărilor climatice, ceea ce face, uh, cauzează pagube serioase și pentru economie. Uh, poluarea duce la cancer. S-a, s-a arătat că până la 40.000 de uh, decese pot fi legate direct cu poluarea din transporturi. Sunt date uh, științifice. Doamnă Polz, ce măsuri va lua Comisia pentru a integra sănătatea publică în politica de transport? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Cu toții cred că am fost uh, conștienți de această provocare a societății moderne, care a venit și cu o serie de probleme noi pe lângă modernizare, care vizează și calitatea aerului. Ați menționat în uh, întrebarea dumneavoastră deja aceste aspecte. Și ce facem uh, niciodată nu e suficient, pentru că întotdeauna atunci când avem de-a face cu oamenii, uh, trebuie mereu să încercăm să facem mai mult. Însă trebuie să facem efortul să înțelegem ce se întâmplă în uh, transportul feroviar. Știu că zgomotul este un mare uh, poluant. Știu că există noi tehnologii care încearcă să reducă această uh, poluare fonică. Nu e poate suficient, dar e un pas. Cred că tehnologia ne-a ajutat chiar mai mult în această direcție. Asta indiferent de tipul de combustibil și de motor. Și acest lucru va îmbunătăți viața oamenilor. Însă oamenii care trăiesc de-a lungul acestor linii de transport cred că sunt victime ale societății moderne. Cum, le putem, cum îi putem ajuta? Sigur că putem să avem un dialog social cu ei pentru a găsi cea mai bună soluție pentru ei. Planificarea urbană este importantă în acest uh, sens. Asta este de asemenea o provocare um, transversală la nivelul uh, Comisiei. Ar trebui să planificăm transporturile în așa fel încât să evităm pe cât posibil situația pe care o descrieți dumneavoastră. Georg Mayer din partea uh, celor neafiliați. Um, herzlich... Mulțumesc, bun venit, vă spun și din Austria, sunt dintr-un stat vecin. Eu sunt chiar vecin direct cu dumneavoastră pentru că vin din Graz, iar Graz și Labach nu sunt atât de îndepărtate. Deci, um, până acum mi-a plăcut că uh, dumneavoastră, atunci când uh, nu cunoașteți un răspuns, nu uh, încercați să ne convingeți că îl cunoașteți, ci recunoașteți deschis acest lucru. În ce privește coridorul înspre Adriatica, Austria este Uh, un stat uh, a cărui importanță crește în ce privește traseul dinspre Marea Baltică spre Marea Adriatică. Ehm, proiectele eh, servesc, eh, de fapt, realizării coridorului eh, de la Baltica la Marea Adriatică, dar mulți cetățeni consideră că nu sunt esențiale pentru populația Austriei. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Mulțumesc pentru întrebare în ce privește toate traseele și prioritățile acestor uh, coridoare. Eu cred că uh, ele au fost stabilite în comun, au fost aprobate, sunt parte a uh, proiectelor TNT, deci eu le voi susține. Dar Eh, eu cunosc și eh, situații din Slovenia. Știu că există anumite provocări în ce privește eh, respectarea acestor rute. Și în Slovenia există aceste probleme în care nu s-au realizat pachetul 1, pachetul 2, pachetul 3. Există probleme de implementare, deși anumite rute au fost convenite de mult. Sper că nu ajungem la neîmpliniri și cu pachetul 5 uh, până la urmă uh, ce se poate face în momentul de față, nu pot să spun decât că voi încerca să urmez prioritățile care au fost stabilite deja în cadrul facilității Connecting Europe și um, să uh, ne respectăm și promisiunile din pachetele anterioare. În ce privește acest coridor de la Baltica la Adriatica și coridorul prin Balcan, să vedem uh, uh, dacă va fi încununat de succes, poate în colaborare cu dumneavoastră vom reuși să exercităm o presiune pentru ca angajamentele luate în trecut să fie respectate. Următoarea intervenție, doamna Cristin Revol d'alon Bonvoa, din partea grupului SCD. Doamna Bulț, conform ultimelor propuneri bugetare, agențiile trebuie să-și reducă cu 5% personalul efort comun pe care îl fac toate instituțiile pentru a reduce cheltuielile. În contextul pachetului feroviar, Agenția Feroviară Europeană trebuie să dobândească noi competențe și deci nu va putea să îndeplinească condițiune extinse dacă are resurse reduse și angajați mai puțin. Maru Șefcovici, în cadrul audierii din 30 septembrie, în acest și arată angajamentul să sporească personalul Agenției Feroviare Europene, îndeoseb prin intermediul experților naționali detașați și de aceea v-aș întreba dacă doriți să țineți acest angajament. Ce va însemna acest lucru? O sporire a bugetului Agenției Europene sau o redistribuire, o realocare a bugetului? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând că domnul Șefcevici o să-mi fie șef, adică o să fie coordonator, deci bine aș face să mă țin de ce a promis dumnealui. Asta odată pe de, a doua la mână uh, sunt conștientă că există dificultăți cu care se confruntă agențiile. Cred că uh, cred că avem problema putem privi din două perspective, așa cum o văd eu. Și anume să încercăm să uh, răspundem solicitării dumneavoastră. Pe de parte ne gândim la cum se finanțează agențiile. Eu cred că deja au fost convenite și s-au dat câteva exemple foarte bune de comercializare, de, de um, a face marketing pentru anumite categorii de servicii. De aceea eu să încerc să identific servicii care se vând și se, cofin- și se cofinanțează uh, și cred că acest lucru ar reprezenta un model foarte bun de aplicat pe viitor, dar nu v-am răspuns într-adevăr la întrebare când o să aibă mai multă activitate, când o să spărească activitatea agenției. Cred că toată administrația din Europa și mai ales uh, în Slovenia, știu sigur că așa se întâmplă, acolo suntem nevo nevoiți să reducem costurile administrative pentru că sunt exagerat de mari pentru ca o economie avansată să le poată ține în frâu. Și pe de altă parte, dacă uh, crește activitatea și activitatea aceea se justifică pentru îndeplinirea agenției, o să mă bat pentru resurse uh, pentru acești angajați, deși se știe foarte bine că există și anumite agenții care pur și simplu au nevoie de personal pentru a-și realiza misiunile alocate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Un spațiu unitar, uh, economic și monetar are nevoie și de un spațiu unic uh, de transport. Dumneavoastră ați subscris la această uh, inițiativă emblematică și eu mă număr printre cei care salută acest lucru. Totuși avem nevoie mai mult de doar de cuvinte. În momentul de față există 23 de sisteme diferite de taxă de drum în Europa și dezbaterea în Germania practic deschide încă un uh, sertar pe care ar trebui să-l lăsăm închis. Transportul, uh, nu, deci asta taxa de drum, uh, sigur are menirea de a mai cârpi puțin bugetul. Dar mai există și o serie alte uh, întreagă de altă taxe. Dacă într-adevăr taxa de drum s-ar investi în uh, sistemele de transport, atunci sigur că investițiile din uh, domeniul uh, transporturilor s-ar realiza mult mai rapid. Dumneavoastră, i-ați amintit și pe participanții la trafic și întrebările mele legate de politica în domeniul transporturilor. Cum vă propuneți să uniformizați această taxă de drumuri la nivel european și ce părere aveți despre un sistem de taxe de drum european ca căror uh, venituri să fie folosite cu destinație specială pentru uh, investiții în infrastructură? Mulțumesc, voi încerca să fiu rapidă. În primul rând, s-a convenit și eu subscriu la acest lucru, că se poate aplica principiul uh, utilizatorul și poluatorul plătește. Ce înseamnă acest lucru pentru sistemele de taxe de drum? Acestea țin de fiecare stat membru, deci noi nu putem impune prețul. Ce putem însă face este ca aceste sisteme să se bazeze pe costuri. Deci o stabilire a prețurilor în funcție de costuri ar fi o idee. Însă nu putem uh, compara neapărat prețurile din diferitele țări. Asta ar fi un prim pas. Uh, viziunea mea pe termen lung ar fi următoarea. Dacă am avea acest sistem uh, unitar, unde să se fi făcut separarea patrimonială peste tot, unde să se mm, evidențeze contabil foarte clar și mm, prețurile externe, ar fi extraordinar. Însă este o viziune doar pe termen lung. Acest lucru însă ar face ca transporturile să fie un uh, element care să contribuie la competitivitatea Europei. Nu cred că se poate însă în momentul de față. Ce aș face acum ar fi să um, susțin această stabilire a prețurilor pe bază de cost și uh, să mm, solicit țărilor să nu folosească elemente discriminatorii. Robert Zile. Mulțumesc. Cu câțiva ani în urmă am discutat în Parlamentul European TNT și facilitatea Connecting Europe. Am uh, și ce se întâmplă în căile ferate ruse, domnul Iacunin, care a fost uh, dispus să colaboreze cu Tente. De asemenea, uh, se uh, dorea extinderea uh, liniilor de cale ferată mai late de la Ucraina până în Slovenia. Dar, s-au investit bani pentru a elabora studii. Ce părere aveți dumneavoastră despre extinderea acestui acestui uh, tip de uh, linii de cale ferată mai uh, largi. Topic. Mulțumesc în legătură cu această problemă a ecartamentului. Voi avea un răspuns pragmatic, pentru că în clipa de față nu pot să vă dau un răspuns mai bun. Prioritățile sunt stabilite în cadrul schemei CEF și doresc să le respectăm. Dar dacă noi dorim să avem o structură europeană încunată de succes, trebuie să găsim modalități de finanțare și de cooperare, inclusiv prin acorduri bilaterale între Uniunea Europeană și state din afara Uniunii pentru a putea să ne integrăm rețeala noastră într-o rețeală globală de eh, căi ferate. Am fost uh, entuziasmată cu două zile în urmă când am citit un articol între legătura de cale ferată între China și Europa, cât de uh, profitabilă uh, poate fi această legătură. Da, sunt proiecte foarte interesante pentru că am putea reduce costurile călătoriei ehm, și durata ar fi de o lună, spre deosebire de două luni o transport ehm, pe mare. Deci ehm, trebuie să Uh, încercăm să fim competitivi inclusiv în ce privește transportul de marfă pe plan global. Trebuie să găsim soluții fericite, să găsim modalități de cofinanțare, dar uh, nu știu dacă Uniunea Europeană uh, trebuie să preia cheltuielile în totalitate. Mulțumesc următoarea intervenție, Jens Nielsen. Mulțumesc. Aici sunt. Dați-mi voie să revin la o întrebare pe care, la o chestiune de care v-ați referit deja, dar cine știe, poate că o să fie răspunsul și mai limpede. Dacă vorbim de transportul rutier, avem nevoie de reguli mult mai clare în legătură cu modul în care companiile de resort ar putea să concureze în funcție de calitatea prestației și nu a costurilor sociale reduse și nu numai. Există prevederi foarte clare în acest sens, însă nu consider că această legislație este suficientă mai ales dacă vorbim de perioadele de odihnă. Întrebarea este uh, cum vom ajunge, cum vom reuși să evităm dumpingul social și mai ales care sunt inițiativele pe care le veți lua dumneavoastră pentru a controla acest trafic ilegal care apare în momentul în care companiile elutează regula cabotajului și uh, sau ce face în momentul în care um, stimulează concurența neloială între statele membre. Very serious. Da, este o problemă majoră, așa este, și dați-mi voie să încerc să răspund. Avem trei întrebări aici. În primul rând, referitor la concurență, Europa și Comisia vor susține întotdeauna cauze concurenței loiale și așa cum spuneam, întotdeauna vor exista tentative de a încălca aceste reguli. Ce e de făcut? La nivel de state membre, acestea pot să facă ele însele multe în ceea ce privește schimbul de informații, în ceea ce privește cooperarea și mi se pare un element extrem de important pe care am dorit să-l sprijinim și să-l promovăm și mai mult. Mai departe, vorbiți dumneavoastră despre dumping, păi, pe undeva cam tot ai cum putem să împiedicăm uh, aceste companii așa uh, registrate într-o, la o, cutie, o adresă fictivă, o cutie poștală în alt uh, stat membru. Pur și simplu, ideea este să comunicăm, să transmitem informații și, de fapt, descoperim că există aceste companii tot timpul și poate că ar fi un pas înainte deja să încercăm să rezolvăm această problemă. Problema cabotajului. Această problemă a cabotajului are legătură directă cu agenda verde, cu ceea ce încercăm noi să introducem în acest spațiu unitar al Europei. Eu una aș susține această cauză întotdeauna. Uh, bun, dacă ați observat, întotdeauna autocamioanele circulă încărcate. Nu cred că ați văzut camioane care să circule goale și e logic să fie așa, însă există un acord la care trebuie să ajungem împreună momentan. Cred că sunt uh, au voie să facă trei drumuri înainte să revină în țările lor. Bun, s-ar putea să modificăm această prevedere pentru că poate nu se mai justifică, poate că nu de rezultate, poate că nu sprijină țintele pe care vrem să le atingem ceea ce privește avantajul competitiv și agenda verde. Există nu foarte multe dificultăți, dar există și dificultăți majore și sper să ne ocupăm de ele în mod constant pentru că nu dispar de la sine. Și acum Andor Deli de la PP, vă rog. Hi. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Bulț, în introducerea dumneavoastră spuneați cât de importante sunt coridoarele TNT pentru dumneavoastră. Și eu cred că aceste coridoare pot fi legătura cea mai importantă între Europa de Est și Europa de Vest. Există de asemenea și o strategie a Dunării în Uniunea Europeană care vizează îmbunătățirea mobilității pe căile navigabile interne. Însă căile navigabile interne nu se opresc la frontierele noastre externe, ci merg și în țările vecine și mă refer la Moldova, Ucraina, Serbia. Deci cum ați putea să faceți ca și țările vecine, care nu sunt neapărat în UE, să poată obțină fonduri pentru a putea dezvolta căile navigabile interne la nivel paneuropean. Și o a doua întrebare. Care este opinia dumneavoastră cu privire la dezvoltarea altor tipuri de căi navigabile interne în uh, zona din care proveniți, uh, râurile Slava și Drava, de pildă? În ceea ce privește importanța acestor uh, coridoare, ea este um, evidentă. Dunerea și căile navigabile interne fac uh, parte dintr-un sistem mai amplu, trebuie să le privim împreună cu alte modalități de transport. Sunt uh, dispusă um, să analizez uh, modul sistemic în care se leagă și sunt de acord uh, de asemenea că multe țări uh, sunt implicate în strategia dunăreană. Eu însă ce aș face? Aș invita pe toți participanții uh, pentru a discuta, pentru a vedea cum anume se poate realiza finanțarea. Europa nu poate finanța tot. Sigur, prin CEF, dar și alte fonduri uh, s-au pus la dispoziție deja niște fonduri pentru îmbunătățirea căilor navigabile interne în statele membre. Însă va trebui să aducem la masă și țările pe care le-ați menționat. Serbia, Moldova și alte țări, chiar și din jurul Mării Negre. Și cred că va fi nevoie de o combinație de investiții străine și alte instrumente financiare inovatoare. Însă sunt perfect de acord că trebuie să procedăm uh, împreună și face parte, uh, este un element important din sistemul uh, de transport european. Dominic Riche urmează lângă dumneavoastră. Doamnă comisar desemnat, aici am aflat în spatele dumneavoastră. Știți uh, că există o directivă legată de lucrătorii detașați, care este foarte importantă în ce privește libera circulație a lucrătorilor. Uh, știți că uh, aici transportul joacă un rol important, pentru că, de fapt, lucrătorii sunt detașați și trebuie să se deplaseze, sunt deplasați. Deci încercați să existe o revizuire specifică în domeniul transporturilor eh, conform directivei lucrătorilor detașați, pentru că mie mi se pare că problemele pentru lucrători clipa de față nu este rezolvată. Cea de-a doua întrebare doriți să liberalizați în totalitate cabotajul rutier? Și cea de-a treia întrebare, ce uh, credeți despre crearea unei agenții europene pentru transportul rutier sau posibilitatea de a integra undeva uh, această activitate de transport? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Înainte de toate, da, aș susține să uh, facem o analiză. Aș susține sugestia uh, care se regăsea în întrebarea dumneavoastră, să efectuăm o analiză care este efectul uh, lucrătorilor detașați, ce putem face pe viitor pentru condiția lor, în ce privește liberalizarea cabotajului rutier avem deja un acord uh, care uh, a fost implementat. Da, eu uh, doresc să văd dacă este adecvat, pentru că noi trebuie să reevaluăm legislația noastră, regulamentele impuse constant pentru a vedea dacă nu am putea modifica în bine aceste prevederi. Iar în ce privește o agenție pentru transportul rutier, este o întrebare interesantă. Noi vorbim nu doar despre provocări, despre oportunități pentru transportul rutier și adesea spunem, da, este ă, de fapt singurul domeniu care nu ă, beneficiază de o agenție. Avem nevoie de ea? Ă, Eh, sigur că există o mare tentație, dar eh, există și probleme legate de costuri. Deci eh, aș avea încă rezerve să mă dedic acestei idei care poate fi bun. Dar în ce privește agențiile care deja funcționează, dacă nu ar putea să își asume și o monitorizare a transportului rutier, putem să ne gândim. Mulțumesc. Al următoarea intervenție, Massimiliano Salini, PPE. Si, buongiorno. Bună seara. Baftă, cum se spune în Italia. Și felicitări. Întrebarea mea are legătură cu două chestiuni foarte la obiect. În primul rând, Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar și Agenția Feroviară Europeană. În legătură cu primul subiect, avem acest sistem care a luat naștere cu scopul de a unifica sistemul feroviar european, de a pune în practic uh, dimensiunea unitară. Uh, s-a vorbit uh, despre acest lucru. Se, sunt cunoscute efectele pozitive ale interoperabilității. În acest moment însă am avea o întrebare de natură tehnică și anume, caietul de sarcini tehnic trebuie să fie stabilit și apoi aplicat. Prima întrebare se referă de aceea la contribuția pe care o puteți avea astfel încât să existe această stabilizare și această evoluție. Apoi, în ceea ce privește agenția feroviară Comunitară Europeană. Foarte scurt și la obiect vă întreb dacă considerați că sunteți în stare să contribuiți la varianta în care, eh, să spunem, eh, emiterea de eh, autorizări și pe peron, cât și, și pentru peroane, și pentru șine, cât și pentru aparatura de bord, să fie încredințate agenției. Și o întrebare, să spunem, care ține de patriotism de Italia. Sistemul de navigare internă se referă și la viitorul Italiei și, în mod deosebit, fluviul cel mai important al Italiei, care este padul. Și vă întreb, veți primi întrebări pe această temă. Vă rog, ajutați-ne să depășim blocajele ideologice care, până acest motiv, au împiedicat Italia ca sistemul intern de navigare să poată să aibă contribuții la dezvoltarea țării Okay. First of all, thank you very much <laughs> for... Înainte de toate, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. să vedem cât de departe ajungem cu răspunsul. În ceea ce privește, în primul agenția feroviară, această agenție joacă și așa un rol măreț și uh, uh, având în vedere că insistăm foarte tare pentru acest sistem unitar, cu atât mai mult va juca un rol important pentru că avem nevoie de un caiet de sarcini foarte exacte în materie de echipamente, dar nu doar pentru uh, caracterul de conectivitate transversală, ci m-aș referi la acest subiect care ține de sistemul local de cale ferată și structura de bază, dar cred că nu apuc. În orice caz pot să vă spun că agenția asta joacă și ea un rol așa important. Și se mai pune problema, na, că nu mai știu ce vreau să spun, asta e bună, uh, deci, în primul rând, uh, agenția contribuie la uh, crearea unor caiete de sarcini care să ducă la o funcționare fără niciun fel de piedici a fluxului informatic. Cred că e important pentru siguranță, pentru că agențiile sunt cele care au rolul cel mai important în susținerea siguranței transporturilor, pentru că ele insistă pe tot ceea ce trebuie să se facă pentru a ne asigura că siguranța are întâietate și firește că o să încercăm să vedem care sunt componentele care țin de această dimensiune și cât de curând aceste chisoate identificate vor fi transmise agenției și cred că nu mai am timp. Da, Boguslav Liberați, că urmează la cuvânt, de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar desemnat. Se vorbește de un embargo Uh, de embargoul rusesc. Se vorbește despre uh, compensații pentru fermieri, dar nu se vorbește de compensații pentru transportatori, mii de tone de mărfuri pierdute. E vorba de extrem de mulți bani. Doamnă Bulți, industria europeană visează de mult uh, timp să existe un ministru european de transport. Ați fi pregătiți să fiți acest ministru european de transport. Sunteți pregătită să apărați interesele transportatorilor europeni în lumea globală? Și în al doilea rând, se vorbește și de stabilizarea cadrului legal și fiscal pentru companiile de transport. și ca recomandare um, vă pot spune, de fapt nu a fost o întrebare, ci mai degrabă o recomandare și e plăcut să vă ascultăm, doamnă comisar. În primul rând, este o situație foarte tragică cea care vizează embargoul pentru Rusia. E foarte greu de prevăzut într-o planificare care sunt efectele și nu ține neapărat de domeniul meu strict de competențe, dar cu siguranță va trebui să discutăm despre acest lucru, pentru că a apărut pagube și chestiunea trebuie abordată. Însă cealaltă chestiune pe care ați expus-o se referă la modul în care transportatorii europeni pot fi apărați pe piața globală. Cred că Europa trebuie să rămână deschisă. Dacă vrem să fim un jucător la nivel mondial, trebuie să rămânem deschiși. Dar va trebui să și luptăm. Eu voi lupta pentru corectitudine, pentru relații de reciprocitate. Nu se poate să tot dăm fără să și primim ceva. Aveți în persoana mea și un aparator înfăcat al drepturilor europene. Și consider că există și domenii unde va fi foarte multă nevoie de așa ceva. În domeniul aviatic, pentru că vedem că multe aeroporturi de la <clears throat> limitrofe Europei uh, fac astfel de mișcări și uh, Merci, Monsieur le Président. Madame le commissaire, vous vous êtes Doamna Marie Cristina Notu, doamna comisar, v-ați angajat într-o politică de liberalizare în domeniul transporturilor. Vă întreb cum vor începe negocierile interinstituționale în legătură cu cel de-al patrulea pachet uh, feroviar. Pentru că dumneavoastră uh, a spus că uh, vă doriți competitivitate și mai multă concurență în transportul feroviar de pasageri, pentru că lipsa competiției ar putea să contribuie la prețuri ridicate și la o lipsa calității. E bine, eu nu sunt deloc mulțumită de calitatea serviciilor uh, de cale ferată din uh, Franța, deși sunt considerate a fi cele mai sigure din lume. Dumneavoastră uh, doriți să ascultați vocea milioanelor de cetățeni din Europa și mai ales a francezilor care în anul trecut s-au pronunțat împotriva ultraliberalismului și tehnologiei tehnocrației pe care Uniunea Europeană încearcă să-l impune. Ați putea să trageți concluzii din învățămintele trecutului că liberalizarea în domeniul căilor ferate a dus mai degrabă la o scădere a calității serviciilor și a siguranței pasagerilor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Înainte de toate, cel de-al patrulea pachet nu uh, se bazează 100% pe liberalizare, mai degrabă pe siguranță, interoperabilitate, transparență. Iar atunci când vorbim despre uh, acest domeniu, după cum am mai spus, statele probabil că nu vor avea o abordare unitară vis-a-vis -vis de aceste propuneri. Sunt conștiente de acest lucru, dar va trebui să găsim un fel de numitor comun. Uh, și uh, eu uh, mă voi lupta pentru un prim pas foarte important și acesta este uh, să existe un sistem transparent de alocare a costurilor pentru că să nu se ajungă la un fel de cross-funding de la un anumit serviciu la subsidiari. Trebuie să existe din acest punct de vedere o integrare corectă în Europa și trebuie să ne asigurăm că uh, nu se cedează spre subsidiari anumite servicii. Asta nu are legătură cu liberalizarea atât de mult cât uh, are mai mult de a face cu uh, Uh, investiții uh, urmărite corect uh, pe plan european, pentru că trebuie să știm de, în ce investim. Trebuie să existe, pe de altă parte, o independență a nivelului managerial, care de asemenea nu este strict legat de liberalizare, ci mai degrabă de transparență și de siguranță și de servicii mai bune pentru pasageri și pentru sistemul de cale ferată în sine. Mulțumesc. Următoarea intervenție Jill Evans. Am... Mulțumesc, domnule președinte. De mai multe ori în seara aceasta ați vorbit de uh, nevoia de a face investiții majore în transporturi pentru dimensiunea economică, pentru siguranță, pentru turism, pentru protecția climei și nu numai. Firește că acest lucru se va realiza prin rețelele TNT și mecanismele de interconectare a Europei, care de fapt reprezintă punctul central al abordării noastre. În orice caz, este nevoie de, de investiții și în anumite domenii care au o dimensiune regională pronunțată. Și v-ați referit la acest subiect. V-ați referit la zonele de coastă, zonele insulare și montoase. Eu vin în țara Galilor, care este un exemplu foarte bun, în sensul că acolo e mare nevoie de îmbunătățirea legăturilor de transport. Și dat fiind că de multe ori vorbim de zone cu probleme ecologice, s-ar putea să coste și mai mult modernizarea infrastructurii de transport. Deci, cum veți lua dumneavoastră măsuri ca să nu fie lăsate de izbeliște aceste regiuni? Da, întrebarea este foarte importantă și Uniunea Europeană s-a tot ocupat de aceste nevoi regionale. Știm foarte bine că există cele trei fonduri, fiecare în felul lui foarte important pentru problema de infrastructură, unui fondul de coeziune și cel puțin în Slovenia aceasta este una dintre principale surse de investiții și știu că și pe viitor și în următoarele perspective financiare nu știu câte miliarde de euro vor fi puse puse la dispoziție pentru proiecte de infrastructură. Firește că cei care au și o sensibilitate față de protecția mediului știu că există anumite restricții pe care Uniunea Europeană le-a impus deja referitor la aceste proiecte de investiții. Uh, ar mai fi un lucru la care ne-am referit și anume aceste noi mecanisme novatoare pe care încercăm să le punem în practică pentru a răspunde nevoilor regionale și um, e vorba de statele membre care trebuie să identifice aceste măsuri. Ori că vor face apel la investiții investițiile străine, ceea ce, firește, în Slovenia cel puțin reprezintă subiectul unei dezbateri însuflețite, sau, așa cum s-a spus și mai devreme, în urma celor citite în Financial Times, așa nume că anumite anumite societăți de um, cale ferată iau în calcul posibilitatea unor fonduri de pensii pentru a obține finanțare de la ele. Cred că mai inovator de atâta se poate și firește că va trebui să încercăm să identificăm mecanisme cât mai inovatoare și să sperăm că vom face și un schimb de bune practici, adică ce a mers la unii să folosească apoi cu succes și ceilalți. Însă, mai mult ca sigur, e nevoie de idei uh, cât mai multe și mai bune aceste idei. Mulțumesc. Urmează Tania González Peñas din partea GUE, Stânga Unită, vă rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar desemnat. Vă voi adresa aceeași întrebare ca și domnului Sefcovici și sper că veți da un răspuns mai concret, pentru că dânsul nu mi-a răspuns foarte clar. Strategia europeană Europa 2020 dorește să stabilească condiții pentru o creștere durabilă, integrativă. Dacă ne uităm la politica în domeniul transporturilor, e vorba aici de o concentrare excesivă, iar interesele investitorilor au uh, prioritate față de cele ale cetățenilor. Proliferează uh, aeroporturile fără avioane, apoi se vorbește sau apar uh, trenuri de mare viteză pe care majoritatea populației nu le poate plăti, apoi uh, autostrăzi la mare și așa mai departe. Cum vă puteți uh, asigura că politicile vor fi astfel concepute încât uh, să țină cont de oameni, să se țină cont de nevoia de participare socială și să nu mai fie interesele investitorilor înaintea celor ale populației. Share your concerns. Um, but I have to trust that uh, the agendas that have been in place and confirmed. Eu trebuie să am încredere în faptul că agenda anterioară care a și trecut uh, prin Parlament uh, a fost uh, bine concepută și va fi aplicată ca atare. Înțeleg însă că avem de a face și cu o serie de provocări suplimentare, în special în ceea ce îi privește pe oameni. Eu sunt convinsă că toate aceste investiții în infrastructură care uh, vor să vină cu această abordare unitară vor uh, da roade nu doar pentru beneficiari investițiilor, ci și pentru cetățeni. Dar în orice caz trebuie să ne asigurăm că tot ce facem va ține cont și de aspectele ecologice. Însă proiectele care au fost implementate în ultimii 10 ani din punct de vedere tehnic al modelării de afaceri tind să meargă de asemenea în aceeași direcție a respectării mediului înconjurător. Toate proiectele au fost însă bune în ultimii ani? Cu siguranță nu. Aici vom putea face îmbunătățiri. Însă, pe ansamblu, cred că mergem în direcția cea bună. Atingem uh, obiective pe care nimeni altcineva din lume nu le poate atinge. Și eu, practic, vreau să export aceste concepte. Pentru că doar dacă le exportăm, Uh, putem să trăim cu adevărat în această lume, pentru că Europa nu poate fi uh, izolată. Urmează domnul Van Miltenburg. Mulțumesc. Voi pune o întrebare în neerlandeză în legătură cu timpii de odihnă, dar uh, mă refer la timpii de odihnă în domeniul transportul rutier. Pentru a permite o concurență loială Trebuie să creăm garanții ca reglementările să nu fie interpretate foarte diferit în statele membre, pentru că în trecut, din acest punct de vedere, lucrurile nu au funcționat bine. Asta în legătură cu timpul de condus și timpul de odihnă în uh, rutier, în transportul rutier. Franța a avut uh, interpretări diferite. De pildă, uh, odihna în cabina camionului nu era privit primită în Franța ca fiind uh, odihnă propriu-zisă, iar uh, sancțiunile, uh, amenziile erau de până la 30.000 de euro și existau chiar riscuri de sancțiuni penale, în timp ce odihna în camion în alte țări era considerată ca fiind respectarea timpului de odihnă. Ce veți face pentru a armoniza din acest punct de vedere prevederile? Am fost informat în legătură cu această problemă. Tot ce pot să vă spun, uh, pentru că uh, nu știu cum s-a uh, ajuns la această situație, va trebui întâi să mă informez cum au ajuns francezii și belgienii să aibă o asemenea interpretare a regulilor. Știu că există această problemă, trebuie să înțeleg de ce s-a ajuns la această situație, dar uh, eu cred că, într-adevăr, ar trebui să cădem de acord asupra unor reguli de bază comune ce se va întâmpla pe viitor, să vedem care sunt uh, necesitățile, ce putem noi să uh, furnizăm, um, dar sunt conștientă de existența acestei probleme în clipa de față, știu însă prea puține despre cauze ca să pot să vă ofer o soluție. Mulțumesc, Robert Zile. Um, so, Bun. Să știți că eu înțeleg foarte bine ce spuneți dumneavoastră în legătură cu principiul reciprocității pe care trebuie să-l folosim în relație cu țările terțe acolo unde suferă din cauza discriminării relația de transport. Ce părere aveți despre plata pentru survolul spațiului transiberian? Pentru că acum cunoaștem care este situația din Ucraina și Rusia primul ministru a spus că vor închide cu totul spațiul aerian transiberian, dreptul de survol prin spațiul transiberian. Credeți că este logic așa să schimbi legislația uh, nu știu, în Uniunea Europeană, să schimbăm regulamentele și directivele pentru ca, până la urmă, Comisia să poată reacționa în materie de reciprocitate dacă rușii, să spunem, nu vor mai percepe taxe de survol uh, și pe, ca să folosesc acest moment subvenționare a companiilor Aeroflot? Ce părere aveți? Sunteți dispusă la asemenea măsuri? Sunt de acord că e ilegală taxa de survol a spațiului transiberian. Nu zborul, e, nu zborul, nu survolul e ilegal, ci taxa. Eu aș fi foarte prudentă pentru că într-o situație politică și așa încordată, cum e situația relațiilor cu Rusia, Cred că nu știu dacă putem veni cu un subiect foarte ferm în relația cu Rusia. Ceea ce pot să vă spun este că ori de câte ori mă voi întâlni cu colegii din Rusia, acest, acest subiect va fi prezent în discuții. Dacă eu v-am înțeles și dacă am înțeles bine, Rusia a promis deja să renunțe la aceste taxe de survol în momentul în care a intrat în uh, OMC. Deci, uh, știu că a existat o problemă pentru toți colegii mei ca acest subiect să dispară, însă, ce să zic, acum să mă apuc să promit că o să rezolv problema mai mult ca sigur, nu știu. Eu o să fac ce-mi stă mie în putință și sper că și alți colegi o să mă sprijine, să mă dea alte aturi de negociere, pentru că e o problemă delicată și e foarte greu să forțez cumva mâna Rusiei uh, să facă ceva împotriva voinței lor. Deci încă mai am de învățat să văd cum se face și să vedem și cu ce instrumente. Însă sunt de acord că o să fac tot ce pot uh, pentru a soluționa această problemă și sper, dacă veți hotărâ că uh, că dacă vei primi portofoliul, să sperăm că pentru un bun management o să și rezolvăm problema. Urmează Miltos Kyrkos. Singharitiria, ah, da. Kiria Bolz και σας εύχομαι καλή επιτυχία και για σας αλλά και για την Επιτροπή μας. Mulțumesc. Doamnă Bolci, vă doresc mult succes. Și iată și întrebarea mea. Vis-a-vis -vis de sistemul rom, european feroviar, ce așteptări aveți vis-a-vis -vis de cel de-al treilea pachet? Va trebui Europa să facă mai multe pentru a-și îmbunătăți sistemul? Așa cum vă spuneam, uh, cel de-al patrulea pachet, de fapt, este foarte uh, important și nu mi-aș dori să avem de-a face și cu un al cincelea. Este foarte important uh, pe partea tehnică, pentru că uh, vine cu mari schimbări uh, în uh, contextul refit, ceea ce înseamnă că um, o serie întreagă de reguli vor fi simplificate și uh, uh, aliniate. Și aducem astfel o contribuție la sistemul de transport uh, bine uh, sudat din Europa. În Europa ne dorim uh, acest sistem de transport uh, fără piedici, și vrețurile să fie un uh, bun uh, companion pentru toate uh, întreprinderile și afacerile europene în realizarea acestui obiectiv. Sunt uh, pași care au fost incluși în partea tehnică și în cea economică. Vor apărea însă și alte elemente suplimentare care vor contribui la această rețea europeană de transport uh, fără piedici. Interoperabilitatea și intermodalitatea sunt de asemenea elemente esențiale. Pentru că acest lucru nu va duce doar la o mai bună implementare a angajamentelor noastre ecologice, dar uh, va îmbunătăți și viața pasagerilor și de asemenea și va duce la o îmbunătățire a condițiilor din mediul economic. Și îmi cer scuze, spune doamna comisar semnat, încep să obosesc. În ansamblu, cred că pachetul al patrulea merge în direcția cea bună și sper um, că și dumneavoastră, cei din Parlament, veți avea succes în uh, negocierile cu Consiliul pentru ca implementarea să fie un succes. Doamna Pielutca. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamne Bolți. V-aș întreba în legătură cu piața de cabotaj în Uniunea Europeană. Ce intenționați să întreprindeți pentru a stimula potențialul aici, pentru a spori eficacitatea? Pentru că uh, Uh, să fie uh, verificată respectarea regulilor și a sancționa pe cei care nu le respectă. Ce mijloace uh, vor putea să fie folosite pentru cei care au avut de pierdut datorită embargoului? Eu cred că Uh, trebuie să avem o bună abordare de optimizare a capacităților de trafic și capacitățile de transport pe care dispunem pe de altă parte, însă uh, Contribuția pentru agenda verde este de asemenea de avut în vedere. Eu am activat în domeniul logisticii, chiar dacă nu direct, dar clienții pentru care am lucrat erau și furnizori de servicii de logistică sau depindeau de ele. Și știu că motivarea lor era ca nici uh, un, uh, nicio stradă să nu rămână goală. Noi trebuie să găsim uh, toate soluțiile pentru a garanta fluxul uh, în trafic. Deci să creăm condițiile pentru ca acest lucru să devină posibil. Care să fie pasul următor? Trebuie să discutăm uh, în favoarea celor care pot să uh, utilizeze până la urmă reglementările. Nu trebuie să facem uh, legi de dragul legilor, ci ele trebuie să fie uh, utile beneficiarilor. Uh, deci um, eu aș susține noile servicii care se pot dezvolta, noile concepte care pot să apară, pentru că și aici este vorba de un concept. Dar um, sper ca și în domeniul transportului să apară oportunități noi, nu doar să îmbunătățim situația existentă, să valorificăm noi condiții, un uh, nou potențial găsind soluții noi inclusiv în ce privește necesitatea de a unifica până la urmă ă, această arie ă, a transportului, să garantăm competitivitate la nivel înalt și să nu uităm de elementele cheie, adică siguranța rutieră. Dar asta sigur că nu este legată strict de cabotaj. Deci acesta ar fi ă, răspunsul meu. Baz Ecot, următoarea întrebare. Chairman and Mulțumesc, domnule președinte. Aici, doamna Bulci, aici sunt. Bine ați venit. Până acum ați explicat că vă plac toate mijloacele de transport. M-am prins și eu de asta. Dar ar mai fi o problemă dacă ne uităm la modul în care se stabilesc tarifele. De pildă, în aviație vedem că ea nu face parte aici un mecanism de reglare a tarifelor, ceea ce creează o situație de concurență neloială raportat la restul uh, modurilor de transport, de pildă la transportul feroviar. De aceea v-aș întreba ce aveți de gând să faceți pentru a Uh, soluționa această problemă a lipsei de concurență, care în mod evident este în avantajul uh, transportului aerian și aș vrea pe lângă asta să vă întreb dacă putem să fim siguri de angajamentul dumneavoastră că aviația o să facă parte din programul de tranzacționare a uh, certificatelor de emisii, câtă vreme este de așteptat că oricum nu se va niciun rezultat la nivelul negocierilor pe plan mondial în acest domeniu. Nu cred că această condiție se aplică numai pentru liniile aeriene europene. Însă eu cred că acest lucru trebuie discutat pe plan internațional și să discutăm acest lucru la nivel de organizații internaționale, pentru că toate situațiile cu care ne confruntăm sunt rezultatul unor um, modificări istorice. Acum că s-a ajuns ca transportul aerian să fie unde este, este uh, consecința an și an de dezvoltare a acestui sector. Nu pot să vă promit că, o, că în 2016 o să facă aviația să ajungă în aceste, aceste schemă tranzacționare a certificatelor de emisii, pentru că ar fi exagerat, dar e adevărat că și aceste emisii sunt importante și că și sectorul aviatic trebuie să evolueze. Uh, o să deschidem, mă rog, acest, uh, această tribună spre dezbatere. Eu bizui și pe sprijinul dumneavoastră. În orice caz, e o chestiune pe care trebuie să o discut cu Parlamentul. Nu pot de capul meu să fac nimic. Noi putem face propuneri, să venim cu analize și soluții, dar uh, de comun acord cu dumneavoastră sper să putem să identificăm și noi soluții pe mai departe. Dar nu pot să vă propun nimic că până în 2016 o să facem acest lucru și da, sunt conștientă că există acest decalaj uh, din multe puncte de vedere, multe mijloace de transport nu stau pe picior de egalitate. I do have 25 uh, seconds. I do want... Am 25 de secunde și așa că vreau să mă asigur că legea uh, conform căreia dacă nu există nicio înțelegere pe plan mondial, automat aviația intră sub incidența prevederilor ETS. Dumneavoastră, eu o să mă asigur că legea se respectă. Bravo! Urmează Cuțio Malteze. În attesa che venga adottato a... În așteptarea adoptării celui de-al patrulea pachet feroviar cu norme de siguranță, vreau să vă întreb, doamnă comisar, dacă nu considerați că s-ar impune intervenția asupra câtorva urgențe, și anume de a însărcina Agenția Feroviară Europeană de a acționa în sensul reducerii Um, vitezei uh, trenurilor care transportă mărfuri periculoase în zonele uh, locuite. Vă spun acest lucru pentru că a existat un incident cu patru decese în uh, Via Regio și acest lucru se putea întâmpla oriunde în Europa. <clears throat> Apoi, în ceea ce privește benzile de uh, um, GSM în trenuri. Acestea pot duce la interferențe periculoase, ca în Belgia, de pildă, în februarie 2013. Elveția, care nu este în UE, a uh, rezolvat acest uh, lucru, acest conflict uh, în favoarea siguranței pentru cetățeni. Și vă întreb dacă intenționează și Comisia să facă acest lucru. Permiteți-mi mai întâi să dau un răspuns la prima dumneavoastră întrebare. Eu nu aș susține o astfel de acțiune și v-aș solicita mai degrabă dumneavoastră Parlamentului să înaintăm cu acest pachet cât se poate de rapid, pentru că are multe beneficii. și nu putem implementa doar bucățele. Eu mi-aș folosi toată energia de care dispun pentru ca întregul pachet să fie aprobat. Am fost de asemenea informată despre evenimentele care au avut loc, pentru că acest uh, punct de legătură, conectivitatea prost gestionată, poate, din păcate, duce și la astfel de evenimente. Cu acest sistem de transport fără uh, impedimente, fără blocaje, sper că acest lucru să nu se întâmple încă o dată. Pentru că e oribil atunci când ai în față patru sisteme de gestiune diferite și trebuie să reacționezi uh, și este un lucru uh, de neconceput pentru societatea modernă, în special în condițiile în care sectorul ICT a evoluat așa de mult. Eu cred că trebuie să găsim soluții integrale, să avem o abordare sistemică și să venim cu soluții cuprinzătoare care pe termen lung să prevină astfel de accidente. Pavel Tiliș, ca urmează. Elect, uh, good evening, uh, uh. Mm, bună seara! Aș vrea să mă refer la ceea ce ați spus la bun început. Uh, l-am apreciat pe Marek Șefcovici, este un bun prieten al meu, dar știu că, de fapt, audierile acestea trebuie să fie și încurajatoare. După aceea, însă, președintele Comisiei a decis să modifice componența comisiei. Apreciez deci faptul că dumneavoastră um, la această audiere ați fost concretă, apreciez modul în care ați răspuns, chiar dacă nu sunt mulțumit de toate răspunsurile pe care le-ați dat. Din punctul meu de vedere, nu ați uh, uh mers destul de departe în ce privește principiul uh, use it or lose it, pentru că um, acceptați inclusiv ca fondurile să fie eventual realocate în statele membre. Eu aș vrea să-mi spuneți că veți fi mai decisă, veți încerca să impuneți o operare cât mai eficientă în statele membre cu aceste proiecte. În ce privește viziunea dumneavoastră despre internațional, internalizarea costurilor externe, ă, trebuie să ă, ne gândim că ne-am dorit și un sistem de ă, orientare strictă spre costuri și ați fi de acord, de pildă, cu taxarea vehiculelor străine pe șoselele din Uniunea Europeană? Eh, am avea nevoie de o discuție mai aprofundată pe această temă. Dar în ce privește conceptul use it or lose it, eu cred că este un concept bun și vorbesc în baza experienței dobândite de mine până acum. Știu cum am putut să obțin rezultate mai bune în calitate de ministru în țara mea pe plan local atunci când am dispus de instrumentele necesare. Pot să fiu mai decisă în a impune anumite lucruri. Da, eu cred că este un mecanism cât se poate de clar care spune uh, ați elaborat un proiect, iar dacă nu v-ați îndeplinit obligațiile, se spunea pierdeți banii. Da, banii aceștia ajung după aceea într-un fond comun, aș spune. Uh, deci, ă, dacă veniți cu un alt proiect, ă, acei bani pot fi folosiți pentru realizarea acelui proiect. Deci, într-un fel, vor fi răsplătiți cei care pot să realizeze un proiect, vor fi pedepsiți cei care nu o fac. Domnul Zile mulțumește deja, dar a ă, pus mai multe întrebări. Ați putea să ne dați o mică pauză acum în locul întrebării mele. Der nächste ist Ispan Uheli, următorul coleg, aici, în spate. Da, da. Eu estét kívánok, kijelölt biztos asszony. Bună seara, doamnă comisar desemnată. Sunt ultimul vorbitor din partea socialiștilor, de aceea poziția mea este una mai simplă față de domnul Ertugs, Ertug, pentru că eu pot să prezint o opinie. Nu trebuie acum să mă apuc să pun prima întrebare. Uh, de ce v-aș întreba, dacă vă uitați la concursul X Factor sau uh, ceva, concursul de atrage talente, când se văd prima oară concurenții, atunci juriul, după 20 de secunde, are opțiunea de a uh, po poate să-și seama după 20 secunde dacă oamenii știu să cânte sau nu. Acum situația este cu totul altceva, pentru că dumneavoastră ați avut patru zile la dispoziție, iar eu, în calitate de vicepreședinte, am avut nevoie de patru luni de zile ca să acumulez în materie multe lucruri. Deci, cu siguranță că o să mai aveți de învățat. Puteți, poate, să învățați șlagările care plac comisiei cât de curând în calitatea mea de ungur, deci uh, dintr-o țară care vă este vecină în Europa Centrală și de Est, eu sunt uh, pentru transportul feroviar uh, în ceea ce privește organizarea transportului și din perspectiva de mediu. Și dacă vă uitați la țările din Europa Centrală de Est și din Balcani, uitați-vă cât de codașe sunt în materie de infrastructură feroviară. Ce credeți? Credeți că veți reuși să luați măsuri adecvate și ferme împreună cu Parlamentul European pentru a pune încă o dată accentul pe dezvoltarea transportului pe calea ferată și uh, uh sunt aici, se scuz spatele la mine, nu contează, dar cred că domnul Kramer este uh, de acord și um, poate putem susține transportul cu bicicleta. Nu știu dacă președintele are voie să pună întrebări, probabil că nu, da, dacă vă uitați un pic în spate, um, da, faceți-mi un semn, ridicați degetul, da sau nu. Sunteți de acord, de pildă, nu știu, cu bicicletele? Cum vi se pare partea cu turismul cu bicicletele? Nu A fost o întrebare bună, de acum aveți timp puțin pentru a răspunde. Uh, Mulțumesc, da, o să încerc să obțin un angajament uh, pentru primele trei pachete. În orice caz, uh, să vedem ce presupune siguranța de maximă prioritate. Deci tot ce ține de siguranță trebuie să aibă întâietate la punerea în practică. Dar mi-a plăcut la nebunia a doua întrebare, vreau să vă răspund și la a doua întrebare. Este pentru că merg cu bicicleta și dacă mergeți în Slovenia veți vedea că miniștrii pleacă de la ședințe cu mașinilor opulente și eu uh, merg cu bicicleta. Mie îmi place foarte tare, îmi place să merg la muncă pe bicicletă și am văzut uh, ce efect au avut efectele fondului de coeziune în țara mea, de pildă, pentru că acum avem niște piste de biciclete extraordinare și le folosim foarte bine de aceea sper că și această cultură, această mentalitate a transportului pe bicicletă o să evolueze. Mulțumesc și acum Elizabeth Rosenberg, ultima vorbitoare din partea PPE. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μπούλς, να Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă Bulț, bun venit. Eu sunt ultimul vorbitor din partea PP și aș dori să vă felicit pentru că acest portofoliu este unul uh, foarte uh, amplu și dumneavoastră ați reușit să vă informați atât de rapid advenită uh, plină de date și informații. Întrebare legată de porturi. Noi știm cât de importante sunt porturile în economie, contribuie cu foarte mult la economia europeană. Știm că 40% din mărfurile europene se transportă pe căi navigabile și uh, acest lucru trebuie să țină de acest lucru trebuie să ține cont în cadrul de reglementări propuse Comisie. Noi însă trebuie să ne concentrăm asupra îmbunătățării competitivității și să protejăm uh, și transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene. Știți că există niște rezerve majore și reacții din partea unor state membre iar în ceea ce privește ajutoarele de stat, uh, și aici există câteva probleme nerezolvate. Întrebarea mea. Avem un cadru legal propus de comisie. Ce strategie veți urma? ținând cont de rezervele pe care le-am uh, amintit, pentru a ridica aceste rezerve și pentru a putea uh, adopta acest uh, regulament. Și o ultimă întrebare. care are o coloratură mai națională, pentru că eu provin din Grecia, noi avem multe insule și aș dori să știu dacă veți contribui și la dezvoltarea porturilor de pe insule și din zone periferice. La noi în țară ne confruntăm cu această problemă și uh, aș fi dorit să știu dacă veți primi acest portofoliu, dacă veți coopera cu noi în această privință. Bun, foarte succint. În primul rând, uh, porturile fac parte și de pe agenda CEF. Deci, așa cum vă spuneam, voi proceda în conformitate cu această agendă și uh, acolo se vorbește finanțarea acestor porturi. Dar fiind uh, faptul că e nevoie de multe modernizări uh, pentru a ne menține competitivitatea pentru porturi, va fi nevoie însă și de alte instrumente. E un subiect foarte amplu și de aceea e dificil pentru mine să îl abordez în detaliu, să știm câte provocări pune. Pe de altă parte, uh, iubesc insulele grecești. Ar fi extraordinar dacă v-aș putea promite ceva, însă nu pot, nu în acest moment. Important uh, va fi ca această dezvoltare să se îmbine și cu agenda pentru dezvoltarea uh, turismului și antreprenoriatului. Cred că toate aceste elemente vor uh, contribui la competitivitatea porturilor. A fost vorba nu doar de ultima întrebare din partea PPE, ci și de ultima întrebare, de fapt, din această comisie de transport. Acum uh, aveți la dispoziție 5 uh, minute pentru a face o, o sinteză uh, în încheiere, dacă doriți. Aveți cuvântul. <laughs> Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. <laughs> I'm just happy. Puteți folosi acest timp bun. Mă bucur că am ajuns uh, și la acest moment. Vă mulțumesc tuturor pentru toate întrebările și pentru șansa pe care mi-ați acordat-o să-mi expun punctele mele de vedere. Uh, știți că într-un fel uh, pășesc pe jar, dar am reușit să nu iau foc și poate că acum mă veți judeca altfel. Sunt bucuroasă că am avut șansa să pot spune că aceste patru zile m-au înaripat, am văzut că există atât de multe oportunități pe care putem să le valorificăm. Acest sector poate să furnizeze inovație, conectivitate și să sporească calitatea vieții și cred că uh, businessul poate să joace un rol esențial în uh, Europa modernă. Este important pentru uh, afaceri să se dezvolte și pentru oameni să se miște, iar atunci când transportul stă pe loc, atunci totul se oprește. Este deci o mare obligație, dar în același timp una pasionantă. Voi încerca să acționez adecvat, demn de încredere, sigur și sustenabil. Și în ce privește area unică de transport european, ea trebuie să fie completată, trebuie să aducem o contribuție esențială la piața uh, unică europeană. Deci, uh, acțiunea în acest sens va fi prima mea prioritate uh, și în felul acesta respect și liniile directoare politice care au fost conturate de către președintele ales al Comisiei. Europa trebuie să demonstreze că um, este aptă să facă față marilor provocări și în acest scop trebuie să investim și să inovăm. Eu sunt o persoană orientată spre problemele sociale, de asemenea favorizez o liberalizare pas cu pas în sensul de a spori competitivitatea, dar în același timp trebuie să fim siguri că tot ceea ce facem va fi în folosul cetățenilor, va îmbunătăți viața noastră. Pentru mine acesta este motoul acțiunii mele. Deci va trebui să găsesc răspunsuri concrete pentru aceste provocări, să creăm creăm un sistem de uh, transport într-o manieră uh, transparentă, sigură și prietenoasă față de mediu. Stimați eurodeputați, vă promit că orice inițiativă pe care o voi lua uh, va fi uh, pentru îmbunătățirea calității vieții în Europa. Dacă voi fi aleasă comisar pentru domeniul transporturilor în Europa, vreau să vă asigur că voi lucra cu energie, spirită, inovație și disponibilitate de colaborare cu toți membrii Parlamentului European și mai ales cu dumneavoastră membrii acestei comisii. Cred că orice problemă pe care noi oamenii o creăm uh, poate fi rezolvată de către noi oamenii, dacă uh, ne reunim și colaborăm. De aceea eu cred că împreună putem uh, să readucem transportul în vârful agendei politicii europene. Împreună putem crea uh, transportul ca o structură esențială pentru o economie modernă și doar împreună putem configura viitorul transportului european pentru următorii 5 ani și dincolo de această perioadă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc! Also nach diesen după această ultimă declarație din partea doamnei comisar desemnată, ajungem la finalul acestei audieri. Aș dori să mulțumesc tuturor deputaților care au formulat întrebări uh, din, uh, de specialitate, dar în același timp doresc să-i mulțumesc și doamnei Bulț pentru răspunsuri. dau seama că sigur nu a fost simplu, dar acum a trecut. Vă reamintesc că coordonatorii și vicepreședinții se vor întâlni mâine dimineață pentru o evaluare a acestei uh, seri la 8.30 în VIC 200. Uh, reuniune, sigur, care va avea loc cu ușile închise. Și pe final, domnul președinte mulțumește și interpreților pentru răbdare și munca prestată. Mulțumim și noi! Nu am depășit în această seară uh, timpul alocat, am terminat chiar mai repede cu șase minute. Mulțumesc încă o dată și reuniunea se încheie aici.